Good afternoon. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la ședința din această după amiază, în uh, cadrul căreia vom avea o prezentare din partea uh, Consiliului, care va prezenta programul președinției. Pentru aceasta îl avem uh, alături de noi pe ministrul economiei din România, domnul Nicolae Bădălău. Înainte de a-i da cuvântul domnului ministru, aș vrea să fac uh, o scurtă introducere și anume că președinția română este deja foarte activă și încearcă să găsească acorduri pe o mare varietate de dosare legislative în următoarea perioadă. După cum bine știți, urmează alegerile europene pe 26 mai și uh, avem și câteva dosare cheie, cum ar fi uh, contractele pentru vânzarea online de buneri sau uh, dosarul privind conținutul digital sau uh, noile beneficii pentru consumatori. Pentru IMCO există um, un lucru de importanță majoră și anume faptul că președinția a anunțat că se va concentra pe uh, inovare, pe transformare digitală și pe colectivitate. Așadar, domnule Bădălău, am onoarea să vă dau cuvântul. Vă rog. Thank you. Mulțumesc. stimați deputați, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a prezenta prioritățile și aspectele principale ale președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Acestea vor fi în domeniul meu de competență respectiv piața internă. Acest domeniu constituie prioritate sectorială a Consiliului Uniunii Europene, competitivitate, pe care îl voi prezida în următoarele șase luni. În calitate de responsabil pe perioada președinției României a Consiliului Competitivitate, pentru mine colaborarea cu Comisia Europeană și Parlamentul European este foarte importantă. Prioritatea pe care o acordăm pieței interne se reflectă în acțiuni legislative și non-legislative. Cu referire la acțiunile non-legislative, avem în vedere adoptarea unor concluzii ale Consiliului Uniunii Europene Competitivitate la reuniunea din 27 mai 2019. Aceste concluzii vor ține cont că în contextul global, principala provocare a pieței interne a Uniunii Europene o reprezintă adaptarea economiei Uniunii Europene la evoluția rapidă a tehnologiei digitale, pe de altă parte, vor lua în considerare recente studii și comunicări ale Comisiei privind barierele care au mai rămas de pe piața internă europeană. Totodată, în luna iunie 2019, vom organiza la București forumul pieței interne. <coughs> Excuse me. În cadrul acestui eveniment ne propunem să avem dezbateri despre perspectiva pieței interne post-2020. Vă așteptăm cu plăcere să luați parte la acest eveniment. Revenind la acțiunile legislative, sunt conștient de așteptările din partea președinției României legate de finalizarea a cât mai multe dosare în actualul exercițiu instituțional, context în care este de la sine înțeles că nu vom pune în aplicare principiul grăbește-te încet. Prin urmare, ne concentrăm acțiunile pe opt dosare legislative. Pentru aceste dosare a fost stabilit un calendar cu termene foarte strânse pentru reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale reuniunilor tehnice cu Parlamentul European și Comisiei Europene, precum și ale trialogurilor cu, cu Parlamentul European. Concret, obiectivele noastre vizează finalizarea trialogurilor cu Parlamentul European pentru trei dosare legislative, respectiv cele referitoare la programul privind piața unică, platformele online și supravegherea pieței. Pentru dosarul legislativ care instituie programul privind piața unică, abordarea generală parțială a fost obținută sub președinția austriacă, în cadrul Consiliului Uniunii Europene Competitivitate din data de 29 noiembrie 2018. În baza acestuia suntem pregătiți să începem negocierile cu Parlamentul European. De asemenea, ne vom strădui să ajungem la un acord politic parțial și, prin urmare, ne bazăm pe sprijinul Parlamentului European. Cu toate că progresul general privind programul Piață Unică depinde de negocierile aferente cadrului financiar multianual, Sperăm că vom putea începe discuțiile cu Parlamentul European pe dimensiunea sectorială a acestui dosar cât mai curând posibil. Cu privire la dosarul aferent platformelor online, următorul trialog va avea loc pe 28 ianuarie 2019, în mai puțin de, săp- de o săptămână. Ne vom strădui să menținem angajamentul politic de succes din partea tuturor părților implicate și să continuăm cooperarea dintre colegislatori în vederea închiderii dosarului, una dintre prioritățile noastre în cadrul actualului ciclu legislativ. Prin urmare, ne bazăm pe sprijinul Parlamentului European în finalizarea acestui dosar. Suntem încrezători că finalul negocierilor asupra acestei propuneri legislative importante va fi reprezentată de un rezultat echilibrat, adecvat obiectivelor inițiale ale Comisiei Europene și orientat spre viitor. În contextul în care vrem să ne asigurăm că produsele pe care le consumă cetățenii europeni sunt conforme cu cerințele Uniunii Europene și în contextul în care este evident că piața internă implică un control mai bun al produselor provenite din țările terțe, dosarul aferent supravegherii pieței este o prioritate a președinției noastre. De aceea ne-am propus un ritm susținut în trialoguri cu Parlamentul European și să contăm pe sprijinul Parlamentului European pentru finalizarea acestui dosar în actualul ciclu legislativ. Este important să vă reamintesc că primul trialog a avut loc în data de 17 ianuarie 2019, următorul fiind programat în 30 ianuarie 2019. Totodată urmărim adoptarea acordului politic cu Parlamentul European până la finele lunii martie, cel târziu aprilie 2019, pentru dosarele legislative referitoare la sprijinul financiar pentru echipamentele de control vamal și la instituirea programului VAM. Primul dosar este o prioritate a președinției noastre și obiectivul pe care îl vizăm privind atingerea acordului politic pe durata președinției. Cu toate acestea, acordul final pe dosar va fi posibil numai ulterior acordului pe cadru financiar multianual. Și cel de-al doilea dosar legislativ reprezintă o prioritate a președinției române și suntem încrezători în buna colaborare cu Parlamentul European în vederea încheierii unui acord parțial rapid, sub rezerva unui acord privind cadrul financiar multianual 2021-2027. În ceea ce privește dosarul legislativ aferent procedurii de notificare în domeniul serviciilor, vom urmări adoptarea unui mandat revizuit bazat pe cea mai recentă propunere de compromis susținută de o parte semnificativă a statelor membre și în funcție de reacția Comisiei Europene vom fi pregătiți să ne întoarcem la Parlamentul European pentru al patrulea trialog. Cu referire la cele două dosare legislative aferente pachetului noile avantaje pentru consumatori, intenționăm să avansăm cât mai rapid cu negocierile. Referitor la propunerea de directivă privind modernizarea legislației în domeniul protecției consumatorilor, în funcție de avansarea discuțiilor în grupul de lucru, ne dorim să obținem mandatul în Consiliu în prima parte a lunii februarie și începerea negocierilor cu Parlamentul European. Apreciez că acțiunile pe care le-am prezentat reliefează susținerea președinției României pentru promovarea pieței interne. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Minister, for... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru clarificările pe care ni le-ați adus cu privire la acțiunile pe care doriți să le întreprindeți. Acum aș dori să le dau cuvântul deputaților care doresc să intervină. Nicola Danti este coordonator din partea grupului S&D în comisia noastră. Nicola, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să vă transmit uh, cele mai bune urări pentru președinția dumneavoastră. Este prima președinție a Uniunii Europene pe care o deține România. Și sunt, sigură că, sunt sigur că este o provocare pentru dumneavoastră. Întreaga perioadă este o provocare pentru noi toți, pentru că ne apropiem uh, de finalul uh, legislaturii. Asta înseamnă că aveți uh, o perioadă limitată de timp la dispoziție pentru a progresa cu diferitele dosare legislative. Vorbim de săptămâni și nu de luni. De aceea este o mare provocare și pentru dumneavoastră. Așa se întâmplă întotdeauna la finalul mandatului și la începutul unui nou mandat, pentru că nu este foarte mult timp la dispoziție. Nici la începutul mandatului nu este timp, nici la sfârșitul mandatului nu este timp suficient. Oricum ar fi, fi. vă doresc toate cele bune pentru președinția dumneavoastră și sper că vom colabora îndeaproape în această perioadă, astfel încât să facem progrese. Apreciez foarte mult uh, declarația dumneavoastră cu privire la prioritățile președinției României, deoarece cred că ați identificat dosarele cele mai importante, ați uh, început deja acțiunile și ați menționat unele dosare importante pe care vrem să le finalizăm în această perioadă. Eu sunt uh, raportor cu privire la supravegherea pieței și m-aș bucura să definitivăm acest dosar în timpul președinției dumneavoastră. Cu siguranță puteți conta pe sprijinul meu. Cred că ați identificat uh, câteva obiective foarte importante și foarte pertinente. Pentru mine este important să facem tot posibilul pentru a definitiva dosarul cu privire la supravegherea pieței. În 2013, de fapt în 2014, Parlamentul a adoptat un text cu privire la supravegherea pieței și în ultimii cinci ani Consiliul nu a oferit un răspuns la textul Parlamentului. De aceea suntem cumva în uh, urmă cu calendarul și um, la fel, suntem în întârziere și în ceea ce privește trialogurile, pentru că propunerea legislativă a Comisiei a venit abia spre finalul mandatului, iar Consiliul a avut ceva timp la dispoziție, sau, dar timpul acesta nu a fost uh, um, foarte lung. Acum ne aflăm, ne aflăm într-o situație în care acest dosar trebuie definitivat în doar câteva săptămâni. Nu spun acum că mingea este în terenul dumneavoastră, însă poziția va fi în mare parte determinată de răspunsul statelor membre și de abordarea acestora. De aceea este esențial să forțăm cumva mâna statelor membre pentru a ajunge la un acord. Este important pentru Parlament să facem acest lucru, este important și pentru dumneavoastră, pentru că trebuie să îi protejăm pe cetățenii europeni și protejarea cetățenilor înseamnă garantarea siguranței produselor pe care le consumă. Deci, așa cum spuneam, timpul este limitat, uh, mai ales uh, în contextul în care piața digitală se dezvoltă, este important să întreprindem acțiuni. Ați vorbit și despre platformele online. Este un alt subiect important pentru grupul nostru și avem un raportor din partea grupului socialiștilor și democraților pe acest subiect. Deci este important pentru noi și vom face toate demersurile, vom face toate eforturile pentru a vă susține și în acel dosar. În această dimineață am votat cu privire la uh, pachetul uh, legat de protecția consumatorilor este un pachet uh, pe care cetățenii europeni îl așteaptă de mult timp cu sufletul la gură și de aceea mi-ar plăcea să cred că putem să ajungem la un acord politic cât mai curând, astfel încât uh, să putem uh, definitiva dosarul înainte de finalul acestui mandat. Realist vorbind, s-ar putea să nu se poată face acest lucru înainte de începutul următoarei președinții. Oricum ar fi, sper că Consiliul va putea face progrese rapide. Există un alt subiect la care v-ați referit. Și care nu ține neapărat de competența noastră exclusivă, dar care este un subiect relevant. Uh, probabil că veți uh, fi surprins, uh, nu veți fi surprins să mă auzit că vorbesc despre dreptul de autor. În baza regulii 54 suntem asociați pe acest subiect și de aceea nu putem întoarce spatele la ce se întâmplă. Suntem hotărâți să ajungem la un compromis pentru că este esențial să găsim un echilibru între diferitele interese. Va trebui să ne asigurăm că se va sta la masa discuțiilor pentru a se ajunge la un acord. Încă o dată vă doresc toate cele bune în timpul președinției și mult succes! Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul Ditei Caranțova, care este coordonator uh, al Comisiei noastre pentru ALDE. Mulțumesc! Uh, bun venit, domnule ministru! În numele grupului meu aș dori să vă doresc uh, mult succes Ați menționat acest lucru și l-ați putut auzi și din intervențiile altor, altor colegi și anume este cât se poate de clar că aveți uh, un uh, plan uh, ambițios. Cei care mm, au lucrat uh, în timpul președinției cehe uh, la Consiliu, pentru că acolo eu mi-am uh, reprezentat țara. E bine, în această calitate eu știu ce înseamnă să fii la președinție și care sunt provocările cu care vă veți confrunta. Ați menționat uh, foarte multe dosare care sunt importante din punctul dumneavoastră de vedere și cu permisiunea dumneavoastră voi adăuga câteva noi. În această dimineață, această comisie a adoptat uh, o poziție cu privire la revizuirea uh, directivei privind um, asigurarea pentru vehiculele motorizate. Este vorba despre un text care eu cred că ar trebui să fie acceptabil pentru majoritatea statelor. Consider că dacă președinția dumneavoastră ar prezenta textul nostru Consiliului sau un text uh, similar, atunci uh, cu ușurință veți putea um, să uh, găsiți un consens între statele membre. Pentru aceasta însă trebuie să um, lucrați în continuare în cadrul grupurilor de lucru și să transmiteți o propunere către Coreper. Am informații referitoare la faptul că nu vor exista întâlniri ale grupurilor de lucru înainte de sfârșitul lunii februarie. Această propunere um, se așteaptă a fi finalizată până în mai 2000, a fost uh, adoptată în mai 2018. Așadar, aș vrea ca această uh, întrunire să fie organizată cât mai repede și, de asemenea, să programați și altele, astfel încât abordarea generală să fie um, adoptată cât mai rapidă, coreper. De asemenea, domnule ministru, grupul meu ar dori să știe mai multe cu privire la uh, dosarul privind bunurile tangibile. Aveți un mandat acum, dar este important să faceți eforturi astfel încât să obțineți uh, un acord pe acest dosar. Grupul meu consideră că avem nevoie de uh, reguli clare, armonizate în Uniunea Europeană, iar întrebările cu privire la garanții uh, reprezintă unul dintre motivele principale pentru care uh, oamenii nu fac tranzacții uh, transfrontaliere. Dacă regulile ar fi armonizate, am putea să facem mult mai multe, aceste temeri ar dispărea și ar fi un lucru bun atât pentru mediul de afaceri cât și pentru cetățeni. Sper că um, puteți da dovadă de flexibilitate posibilitate în găsirea unui acord pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc! UNN. Uh, Președinta, mulțumesc. Îi dau cuvântul acum uh, domnului Țurcanu. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. M-ați luat prin surprindere, nu știam că îmi vine rândul atât de repede. Domnule ministru, vă spunem bine ați venit la Bruxelles, bine ați venit în Comisia IMCO și aș dori să vă urez succes în uh, rolul pe care îl aveți ca președinte al Consiliului Europei pe ceea ce privește comisia noastră IMCO. Ce vreau eu să vă aduc în discuție? Dublu standard. Colega noastră, Sehnalova, a fost raportoare pe acest dosar extrem de important și dezbătut pentru noi românii, pentru că am fost cei mai mult vizați. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă aveți printre priorități acest lucru și atât. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, and then... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Grapini. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președintă, domnule ministru, domnule secretar de stat și întregii echipe de la minister și, sigur, de la reprezentanțele. Doresc uh, bine au venit în uh, comisia noastră. Uh, Sper să mm, uh, considerați că întrebările colegilor mei uh, sunt uh, extrem de focusate pe interesul pe care îl avem toți, indiferent de grupul politic, și anume piața internă. Piața internă tocmai a sărbătorit uh, recent 25 uh, uh, de ani. Cred că este important pentru toată lumea și vreau să vă felicit pentru modul sintetic în care ați prezentat dosarele și în mod realist, pentru că ne-ați explicat că anumite dosare nu vor putea fi rezolvate în mandatul președinției și așa este, pentru că multe sunt legate de nou cadru financiar, așa cum e programul VAMA și alte programe. Vreau să revin la ceea ce spunea colegul meu Dante, Uh, și uh, Dita, de fapt, și ceilalți colegi. Um, sigur, este foarte important uh, ce am votat noi astăzi, ce am votat și la sfârșit de an cu Dual Quality. Sunt convinsă că Olga va veni cu clarificări. Eu vreau să vă întreb dacă considerați că propunerea de regulament privind programul pentru piața unică încurajează o integrare continuă a pieței și dacă aduce îmbunătățiri din punct de vedere al guvernanței și a eficienței pieței unice. Știți, eu provin din rândul IMM-urilor, din rândul întreprinzătorilor și mă interesează să funcționeze foarte bine piața unică. Poate în răspunsurile dumneavoastră puteți să atingeți și acest lucru. În rest, sigur, vă doresc mult succes, vă, voi, vă veți bucura de tot sprijinul meu, nu ezitați să ne întrebați pe membrii, com membrii comisiei, ați văzut că sunt foarte deschiși, vreau să le mulțumesc colegilor pentru uh, corectitudinea și interesul pe care l-au avut în întrebările pe care vi le-a adresat și considerațiile pe care le-au, le făcut. Mult succes! Thank you. Um, uh... Mulțumesc! Acum voi da cuvântul uh, lui Andreea Schwab, care este coordonator pentru, din partea PPE la comisia noastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule ministru, îmi cer scuze pentru întârziere, însă um, Aș uh, dori să adresez și eu o întrebare din partea PPE-ului. Dumneavoastră sunteți, vă preocupați la Consiliul uh, Competitivității uh, despre aspecte importante. Um, este vorba și despre um, recursurile colective și avem un model negativ al unor astfel de um, acțiuni colective din Statele Unite, unde um, anual se uh, plătesc uh, foarte mulți bani, mai mulți uh, bani decât, pentru litigi decât pot fi investiții uh, în cercetare și dezvoltare. Și din punctul de vedere al grupului nostru, acesta nu este un um, început bun pentru această propunere a Comisiei Europene, pe care mm, a înaintat-o Parlamentului și de aceea întrebarea mea către dumneavoastră, ce părere aveți cu privire la acțiunile colective, ce părere aveți cum putem proteja industria europeană astfel încât să ne asigurăm că uh, vom avea un comportament uh, corect și că despăgubirile vor fi plătite dacă este cazul Bineînțeles că există aici niște suprapuneri cu anumite domenii, dar în dreptul concurenței am creat o pâlnie pentru că am spus că toate încălcările în domeniul concurenței trebuie uh, catalogate ca fiind încălcare a acestei legislații de Consiliul Concurenței și abia ulterior va exista o acțiune ulterioară, astfel încât în primul pas să se clarifice în ce constă încălcarea și să nu existe niciun fel de Uh, dubii juridice. Din punctul meu de vedere, am putea să ne gândim și pe această direcție și aș vrea să știu părerea noastră. Vă mulțumesc! mulțumesc! Și acum, doamna Zenenhova. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane ministr. Doamna Senalova, am cer scuze. Mulțumesc uh, foarte mult. Stimate domnule ministru, doresc să vă urez și eu bun venit la reuniunea noastră și să vă urez succes. În prezentarea dumneavoastră, ca și în uh, intervențiile altor colegi, s-a vorbit despre pachetul privind uh, modernizarea legislației în domeniul consumatorilor. Într-adevăr, acesta este o propunere legislativă um, dintre cele mai importante care a fost negociată. Întrebarea mea se referă la una dintre părțile din aceasta, și anume calitatea duală. Ați auzit că Parlamentul European a revenit uh, la această chestiune nu numai aici, uh, la această comisie, ci și colegii mei și cu mine uh, condamnăm uh, această practică. Și în propunerea de regulament am solicitat să se catalogheze ca fiind o practică comercială incorrectă și să fie sancționată. Acest lucru este foarte important. Este o directivă importantă cu privire la aceste practici comerciale incorrecte. Avem ocazia să facem ceva bun. Iar la vot, în această dimineață, am uh, făcut un pas înainte important pe această direcție pentru că am adoptat propunerea mea de compromis care se referea tocmai la această problemă. Și în felul acesta se pot continua negocierile cu Consiliul pe această direcție. În același timp, uh, întrebarea mea este un apel la dumneavoastră, pentru că Conform uh, sondajului care a fost desfășurat, știm că țara dumneavoastră are multă experiență cu calitatea duală. Experiență negativă, aș spune. Așadar, poate că dumneavoastră veți uh, avea mai multă înțelegere și veți fi mai sensibili decât uh, președinția austriacă cu privire la această problemă și poate că putem să facem uh, uz de președinția dumneavoastră și să gestionăm această dublă calitate mai bine și să o transformăm în ceva ilegal. Vă mulțumesc! Domnule ministru, au fost o serie de întrebări. Vă voi da acum ocazia să răspundeți. Vă rog. Sorry. Aș vrea să, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru primire și pentru abordarea extrem de serioasă a problemelor. E clar că această comisie este, discutam cu un coleg mai devreme, coleg român la modul ăsta parlamentar, este extrem de complicat, are extrem de multă substanță la, și o comisie la care cetățenii europeni au așteptări foarte mari în a rezolva anumite probleme, piața unică, problema cu automobilele, etc. Și apreciez efortul dumneavoastră și sunt convins că vom avea o colaborare Consiliu uh, Comisia Parlamentului extrem de bună. Și lucrul ăsta, credeți-mă că chiar, uh, chiar cred în el. Mulțumesc domnului Dante pentru poziția noastră. Credeți-mă că fac tot efortul împreună cu echipa mea și am o echipă tehnică extrem de bună la care lucrăm de șase luni, cu șase luni înainte de a prelua președinția, pe absolut toate dosarele. Sunt lucruri evident în care toate statele membre trebuie să înțeleagă anumite subiecte și să cădem la un consens. În același timp, avem și, și înțelepciunea ca atât Parlamentul, cu Comisia Uniunii Europene și cu, și cu Consiliul să reușim să găsim cea mai bună soluție în a rezolva, în a rezolva problemele. Vis-a-vis -vis de întrebarea dumneavoastră, vreau să vă spun că este o prioritate pentru, pentru noi, propunerea legislativă. Lucrăm în Consiliu pentru apropierea pozițiilor și avem un trialog pe 30 ianuarie și facem absolut toate eforturile pentru ca în acest trialog să găsim o poziție comună. Mulțumesc. Eh, vreau să vă spun că dacă la una din întrebări considerați că trebuie să aduc eh, eh, mult mai multe amănunte, sunt deschis să, să spuneți lucrul ăsta. Doamna, a doua întrebare, iertați-mă că sunt un pic, am scris pe foarte multe hârtii și, și dacă greșesc cu nume să mă înțelegeți. Doamna Dita. Uh, Azi s-a adoptat revizuirea asigurare pentru ei, ceea ce uh, vis-a-vis -vis de întrebarea dumneavoastră, imediat, Uh, bunuri tangibile. Facem toate eforturile pentru finalizarea dosarului în acest mandat uh, legislativ, chiar trialogul politic este astăzi. În ceea ce privește dublu, dublu standard, împreună cu statele membre, în grupul de lucru, discutăm pentru a găsi cea mai bună soluție. la întrebarea doamnei, dacă mă ajutați puțin, vă rog. Deci tot să se referă la acțiunile reprezentare. În ce privește acțiunile de reprezentare? În ceea ce privește acțiunile de reprezentare, este important să asigurăm echilibru între comercianți și consumatori, lucrăm împreună cu statele membre pentru a găsi o formulă eficientă care să răspundă preocupărilor tuturor părților interesante. Acțiunile în reprezentare sunt ceea ce numesc ei uh, o parte din uh, acțiunile colective la, în ceea ce privește dublu standard de calitate a produselor pentru a asigura tratament egal tuturor cetățenilor Uniunii Europene, respectăm producătorii care doresc să adapteze produsele la specificul din fiecare țară, însă acest lucru trebuie realizat astfel încât încrederea consumatorilor să nu fie afectată. Și lucrul ăsta cred că ni-l dorim cu toții. Politica de protecție a consumatorilor este un element cheie în asigurarea dezvoltării pieței interne. De aceea trebuie avut în vedere ca legislația să răspundă provocării și realității pieței, astfel încât să asigure echilibru între drepturile și obligațiile comercianților și cele ale consumatorilor. În contextul dezvoltării mediului digital și al comerțului transfrontalier, Consolidarea încrederii consumatorilor la achiziționarea de bunuri și servicii reprezintă un element determinant la dezvoltarea pieței. Considerăm că noul acord pentru consumator răspunde acestor deziderate atât prin propunerea de directivă privind modernizarea legislației din domeniul protecției consumatorilor, cât și prin propunerea de directivă privind acțiunile în reprezentare. Prin prima propunere, directiva de modernizare se asigură statelor membre instrumente necesare pentru asigurarea respectării legislației, în special în cazul tranzacțiilor transfrontaliere. Ne referim aici la sancțiunile pe care statele membre le vor putea impune în cazul încălcării legislației de către aceiași comerciant în mai multe state membre. De asemenea, se asigură prin această propunere că în fiecare stat membru Consumatorul beneficiază de mijloace pentru repararea prejudiciilor provocate de practici comerciale incorrecte. Mai mult se aduc îmbunătățiri cu privire la publicitatea efectuată de piețele online, astfel încât să se asigure corecta informare a consumatorului. În ceea ce privește propunerea de directivă privind acțiunile în reprezentare, aceasta vine ca urmare a practicilor din ultimul timp, când în special mari comercianți au adus atingere intereselor colective ale consumatorilor la nivelul Uniunii Europene. Din păcate, consumatorii europeni au avut la îndemână niciun, nu au avut la îndemână niciun instrument legislativ pentru a putea reacționa. Directiva oferă, prin urmare, un instrument cu ajutorul căruia consumatorii să își poată apăra drepturile prin acțiuni colective, chiar și atunci când valoarea prejudiciului individual este mică, însă pe ansamblu prejudiciu total este semnificativ. Considerăm că este o directivă inovatoare prin faptul că se va stabili un mecanism de acțiuni colective funcțional la nivelul Uniunii Europene pentru doamna Grapini. Cu mare plăcere, doamnă. Piața unică, așa cum a spus dumneavoastră, a celebrat aniversarea a 25 de ani. Reprezintă cea mai mare piață din lume, cu 500 de milioane de cetățeni europeni și 24 milioane companii ce generează 14.000 de miliarde de euro în produsul intern brut anual. Adâncirea și îmbunătățirea pieței unice este una din prioritățile noastre și considerăm că încă se pot face multe lucruri pentru eliminarea barierelor care persistă, sarcini birocratice, administrative, implementarea legislației Uniunii Europene. Considerăm că propunerea de regulament privind programul pentru piața unică reprezintă un dosar deosebit de important, parte a cadrului financiar multianual care va avea impact asupra competitivității pieței unice, a competitivității IMM-urilor și a industriei având în vedere obiectivele sale optimizarea funcționării pieței interne, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, creșterea standardizării, promovarea intereselor consumatorilor, creșterea nivelului sănătății umane, a animalelor, a plantelor de-a lungul lanțului alimentar elaborarea și comunicarea de statistici de înaltă calitate privind Europa. Consiliul Uniunii Europene Competitivității din 29 noiembrie 2018 a adoptat abordarea generală parțială. Suntem pregătiți să începem negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord politic parțial, dat fiind contextul negocierilor cadrului financiar multianual. În acest eh, demers contăm pe sprijinul Parlamentului European. Dacă am omis vreo întrebare, la calitatea dublă. Ne-am luat angajamentul să analizăm dublu standard de calitate a produselor pentru a asigura tratamentul egal al tuturor cetățenilor Uniunii Europene respectăm producătorii care doresc să adapteze produsele la specificul fiecărei țări, însă acest lucru trebuie realizat astfel încât încrederea consumatorilor și buna știința lor să nu fie afectată. Thank you. I've understood Dita, uh, you... Mulțumesc. Uh, mai avea Edita o întrebare uh, de clarificare, te rog. Mulțumesc, domnule ministru, și înțeleg că sunt multe dosare și că nu puteți uh, să cunoașteți detaliile fiecărui dosar în parte, este cât se poate de, de înțeles, însă întrebarea mea era una cât se poate de concretă. Era una, la nivel politic, doream uh, să ne bazăm pe uh, angajamentul noastră politic cu privire la adoptarea dosarului uh, adoptat astăzi, și anume cel cu privire la asigurările vehiculelor motorizate. Aș vrea să ne dați cuvântul că președinția dumneavoastră se va angaja pe această direcție și că dumneavoastră veți reuși să aveți o poziție a Consiliului pe parcursul președinției dumneavoastră și să vă implicați în negocieri. Mulțumesc, domnul Țurcanu, de asemenea. Da. Domnule ministru, ne-ați răspuns în legătură cu dublu standard. Am crezut prima dată că n-am înțeles bine, dar v-ați repetat. Și aș vrea să vă corectez puțin. Nu vreau să pară o contră între noi, pentru că suntem în grupuri politice diferite, dar pentru cei care se uită astăzi la noi este important. Ceea ce ați spus dumneavoastră că veți fi de acord, de fapt este dublu standard. Și noi, aici, în Parlamentul European, cu acest fenomen am luptat. Firmele care produc diferit produsele în vest față de est invocă ajustarea rețetelor în funcție de puterea de cumpărare a consumatorilor sau le ajustează după percepția gustativă a consumatorilor. Să nu picați în această capcană, vă rog tare mult, Dublu standard înseamnă când un produs nu respectă rețeta inițială a produsului care și-a căpătat notorietate. Atât am vrut să completez și să vă rog că atunci când aveți posibilitatea în Consiliu să nu lăsați garda jos și să apărați acest, acest lucru, pentru că e o scăpare a celor puternici, a celor mari care vor să ocupe piața cu produse slab calitative față de produsele pe care le pun uh, în țara lor uh, spre vânzare. Mulțumesc. Mr. Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Vreau să vă reafirm încă o dată, doamnă, că voi, voi aduce problema în cadrul Consiliului și voi încerca să găsesc Uh, aprobarea generală pentru acest proiect. Este foarte clar că e un proiect important pe care avem o, uh, îl avem uh, ca prioritate și vă dau cuvântul meu pentru o doamnă așa stimabilă că cu siguranță voi încerca în cadrul Consiliului ca această problemă să fie abordată printre primele. Vis-a-vis -vis de dublu standard, nu există contrapolitică. Există sunt oameni care împreună lucrează pentru a reglementa piața și pentru binele cetățenilor Uniunii Europene. Și eu așa o văd. Cu tot respectul, mai ales că avem, uh, avem și o relație împreună, ne cunoaștem de foarte mult timp. Știți foarte bine că eu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră și că trebuie să respectăm producătorii și să încercăm a nu le pune uh, bețe, dar în același timp a nu, a nu-i înfrâna, dar în același timp trebuie să respectăm să respectăm consumatorul și consumatorul trebuie să știe conștient că are un produs în piață care corespunde standardelor. Și lucrul ăsta, fiți convins că voi încerca să-l susțin în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Mulțumesc! <laughs> Thank you uh, very much, uh, Ms. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Nu știu dacă mai are alt deputat vreo întrebare pe care dorește să o adreseze domnului ministru. Dacă nu este cazul, atunci uh, vă doresc și eu mult succes cu președinția dumneavoastră va fi una scurtă, dar cu siguranță foarte intensă, ținând cont de toate dosarele, așa cum spunea și Dita, care uh, sunt uh, încă deschise. Așadar, mult succes, iar noi, uh, Parlamentul European și Comisia noastră, vom face tot ceea ce putem pentru a vă sprijini, astfel încât această președinție să fie una încununată de succes. Vă mulțumesc uh, și toate cele bune. Asigur că contez pe sprijinul noastră pentru a încerca să rezolvăm cât mai, bune, mai multe probleme care ne-au rămas într-o perioadă atât de scurtă, totuși. Mulțumesc și vă doresc succes pentru că sunt și alegeri. So, um, I would like uh, to uh, suspend our... Aș dori să suspendăm uh, reuniunea noastră până la 4 fără un sfert. Atunci uh, va veni alături de noi doamna Jurova. Până atunci, uh, ședința este suspendată. So, dear colleagues, I'm very happy to uh, have here with us a Stimați colegi, Commissioner uh, o avem uh, alături de noi pe o prietenă a comisiei noastre, și anume doamna comisar Vera Iurova, uh, care a venit pentru un schimb de opinii structural. Fără întârziere, am să vă dau cuvântul, doamnă comisar. Doamnă președinte, doamnă Corața Bild, doamnelor și domnilor, distinși uh, membrii ai acestei comisii, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat prilejul să discut cu dumneavoastră astăzi subiecte de interes comun uh, împreună lucrăm pentru a ne asigura că consumatorii sunt protejați pe piața unică europeană. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră um, și sprijinul pentru propunerea referitoare la noile beneficii pentru consumatori. Trebuie să vă spun uh, că prin votul de acum două zile cu privire la regulamentul Omnibus, ați făcut un pas important pentru a ne asigura că putem finaliza acest dosar înainte de alegerile europene. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru comun și astfel uh, vom uh, genera beneficii concrete uh, pentru consumatorii europeni, astfel încât Europa să se, proto- să se protejeze împotriva provocărilor într-o economie globalizată și digitalizată. Sunt convinsă că putem face acest lucru. dat dovadă de leadership și de o atitudine constructivă în acest sens. Și îl uh, apreciez pe domnul uh, Dalton uh, pentru demersurile sale și sunt sigură că sub președinția română vom avansa în Consiliu cât se poate de repede. Votul de astăzi este o încurajare foarte puternică pentru Comisie comisie, pentru mine însămi, pentru a convinge și Consiliul că este o legislație importantă care trebuie să fie adoptată și abordată într-o manieră pozitivă. Votul dumneavoastră consolidează propunerea în mai multe aspecte esențiale. De exemplu, penalități sau sancțiuni mai bine armonizate pentru încălcările grave transfrontaliere ale legislației privind protecția consumatorului și măsurile compensatorii pentru consumatori atunci când sunt victime ale practicilor comerciale neloiale. De asemenea, uh, salut uh, sprijinul dumneavoastră pentru ca să se țină cont de o alocare corespunzătoare a veniturilor în legătură cu protecția consumatorului. Exact asta vroiam să integrez în propunere. Mai multă echitate și consumatorii trebuie să vadă că dacă se apără și dacă apelează la alte instituții pentru a le apăra drepturile, vor vedea și rezultate sub formă de compensații. Aș dori acum să mă refer la calitatea duală sau la standardele duble de calitate a produselor. Încă de la început am vrut să aduc uh, clarificări în textul directivei privind uh, practicile comerciale uh, neloiale, astfel încât să întărim practicile naționale pentru protecția consumatorului, conservând în același timp um, condițiile locale Apreciez acordul la care ați ajuns uh, pentru a pune pe lista neagră aceste practici. Îi uh, voi informa pe miniștrii de agricultură în Consiliul de săptămâna viitoare. Consiliul va trebui să își formuleze poziția pe acest subiect. Scopul meu este de a asigura o mai bună punere în aplicare pentru consumatori și de a pune capăt uh, practicilor discriminatorii nejustificate. Suntem uh, conștienți de propunerile care se discută la IMCO și în Consiliu pentru reguli suplimentare de transparență online, care vor merge dincolo de propunerea Comisiei. Suntem pregătiți să le discutăm, având în vedere obiectivul menținerii unei armonizări totale a legislațiilor um, actuale din domeniul protecției consumatorului, lucru care este extrem de important pentru piața unică digitală. Aș dori să mulțumesc de asemenea Comisiei IMCO pentru sprijinul acordat uh, în ceea ce privește propunerea privind acțiunile de reprezentare și uh, aș dori să progresăm și în acest domeniu. Aș vrea să vă asigur încă o dată că nu suntem interesați uh, să sprijinim um, activitățile de litigi um, mărunte. Noi vrem uh, să sprijinim uh, mai bine și să apărăm mai bine interesele consumatorilor. Nu vrem acțiuni colective de genul celor din Statele Unite. Apoi uh, suntem deschiși să discutăm și alte măsuri suplimentare, să vedem cum se încadrează acestea în structurile actuale. Un lucru pozitiv este că în toate discuțiile noastre, inclusiv uh, dialogurile cu consumatorii din cele 27 de țări uh, între mai și noiembrie 2018, toate părțile interesate, inclusiv reprezentanții comunității de afaceri, au fost de acord asupra, cu necesitatea uh, să avem instrumente în toate statele membre pentru a pune capăt acestor practici comerciale uh, neloiale. Trebuie să vă, să vă mărturisesc că nu mă așteptam la un răspuns pozitiv uh, din partea comunității de afaceri și a fost o, plăc- o surpriză plăcută pentru mine. Cu această atitudine constructivă, am încredere că în curând uh, vom avea un uh, model uh, cu adevărat european în domeniul acțiunilor colective. Aș dori să spun acum câteva cuvinte despre propunerile legate de armonizarea drepturilor contractuale în domeniul cumpărătorilor online sau cumpărătorilor digitale. Apreciez poziția dumneavoastră în ceea ce privește propunerea privind uh, vânzarea de bunuri digitale. Salut uh, activitatea doamnei Gerhardt și a domnului Arimo în aceste dosare. S-au făcut progrese semnificative în ultimele săptămâni. Am făcut asta cu pragmatism, cu flexibilitate de ambele părți și astfel se poate ajunge la un acord politic pe marginea ambelor directive până la finalul lunii am uh, fost de acord cu perioada de garanție legală pentru inversarea uh, poverii dovezii. Aceasta este în mare parte mm, armonizată uh, și le oferim protecție consumatorilor atunci când oferă date personale pentru accesarea serviciilor și produselor digitale și asigurăm un nivel ridicat de protecție atunci când consumatorii achiziționează bunuri cu elemente digitale. Aceste dosare reprezintă un pilon important al pieței unice digitale și sunt interconectate. Avem nevoie de aceste propuneri și avem nevoie de certitudine juridică pentru operatorii economici, astfel încât aceștia să desfășoare tranzacții uh, transfrontaliere. Acum uh, se aplică și regulamentul privind geoblocarea și trebuie să asigurăm un grad înalt de protecție a consumatorului, astfel încât consumatorii să aibă încrederea necesară pentru a profita de piața unică digitală, mai ales uh, pentru bunurile și serviciile emergente. Trebuie să ne asigurăm că uh, legea uh, contractuală pentru consumatori uh, este uh, foarte bine pusă la punct în contextul evoluțiilor digitale vi viitoare. Va trebui să facilităm efectuarea de tranzacții transfrontaliere online și offline și trebuie să asigurăm o coerență maximă între diferitele propuneri. Există însă în continuare câteva probleme care trebuie discutate și sper că vom finaliza cât mai multe la trialogul politic uh, care va avea loc mai târziu astăzi. De altfel, m-aș bucura să finalizăm astăzi propunerea privind conținutul digital pentru a folosi timpul rămas să finalizăm uh, propunerea privind vânzarea de bunuri. Punem accentul pe valoarea adăugată la nivel european și pe flexibilitate și asta va duce la beneficii atât pentru consumatori cât și pentru companii. Și aș vrea să adaug și un comentariu personal. Dacă auzeam uh, dacă m-aș fi auzit spunând asta acum un an, aș fi fost foarte bucuroasă pentru că a fost o perioadă în care am negociat aceste două directive privind conținutul digital și vânzarea de bunuri, când existau foarte multe poziții divergente și nu vedeam uh, luminița de la capătul tunelului. Cred că situația actuală este foarte promițătoare și sugerez uh, și vă propun să terminăm până la finalul mandatului. Acum aș dori să mă refer puțin la uh, directiva privind uh, disputele, mecanismele alternative de soluționare a disputelor și soluționarea disputelor online. Noi vrem uh, ca instrumentele de punere în aplicare a legislației în domeniul protecției consumatorului să fie pe deplin uh, operaționale. Și aș dori să vă informez cu privire la implementarea cadrului european pentru um, mecanisme alternative de soluționare a disputelor în care sunt implicați uh, consumatorii și această platformă ODR. Va trebui să-i găsim un nume mai bun. Dar uh, deocamdată să-i păstrăm acest titlu ODR. În ceea ce privește alte state, Norvegia și Liechtenstein au implementat uh, directiva ADR privind uh, soluționarea alternativă a dis- disputelor. Peste 250 de entități uh, certificate ADRS sunt notificate de la lansarea în februarie 2016 ODR, platforma ODR, a atras peste 8 milioane de vizitatori și 100 de mii de uh, plângeri din partea consumatorilor. Astfel, această platformă de soluționare a disputelor online este unul dintre site-urile comisiei uh, cel mai vizitate și 80% dintre vizitatori au spus că sunt mulțumiți de informațiile furnizate de platformă. Platforma funcționează ca un stimulent uh, uh pentru ca uh, comercianții să îi contacteze pe consumator și să soluționeze disputa fără să ajungă la alte Uh, căi de atac și se pare că, în general, consumatorii sunt mulțumiți. Totuși, mulți comercianți pur și simplu nu reacționează și situația trebuie să se schimbe. De aceea lucrăm la revizuirea platformei uh, uh, pentru a se soluționa disputele înainte de a se ajunge la alte mecanisme. De aceea susținem implementarea acestui cadru ADR și ODR. Ori de câte ori particip la o dezbatere publică sau la emisiuni televizate în care răspund întrebărilor consumatorilor, când sunt întrebată despre posibilele riscuri ale cumpărăturilor online, eu le spun, uitați-vă mai întâi dacă acel comerciant face parte din rețeaua ODR. Asta arată că acel comerciant va reacționa eventual mai bine și consumatorul uh, își va primi compensații dacă ceva nu merge bine. Aș dori să uh, mă refer și la alte subiecte Comisia va efectua o evaluare a directivei privind creditele de consum, care datează din 2008. Este clar uh, importantă această directivă, având în vedere schimbările considerabile de pe piață și sofisticarea produselor financiare, digitalizarea, uh, persoanele uh, care, intențiile nou intrate pe piață, peer-to-peer -peer lending și așa mai departe. Prin urmare, Comisia vrea să evalueze dacă acest cadru de reglementare este suficient de robust pentru a-i proteja pe consumatori și dacă este suficient pentru a asigura o activitate de creditare responsabilă durabilă, evitând situația de supraîndatorare. Aceasta are legătură cu probleme sociale grave în diferitele state membre și cred că este foarte bine să facem o evaluare privind funcționarea acestei legislații, având în vedere noile tendințe și noile riscuri, inclusiv cele reprezentate de digitalizare. Și, apropo, în fiecare an, serviciile financiare Uh, se regăsesc în fiecare an printre cele mai riscante sectoare din perspectiva evaluării consumatorilor, pentru că oamenii consideră că sectorul financiar este cel mai uh, greu de înțeles cel și cel mai complicat. Este sectorul în care se confruntă cu cele mai mari probleme, în sensul că nu primesc suficiente informații pe înțelesul lor și de aceea trebuie să reacționăm la această situație. Geoblocking, uh, Acum câteva cuvinte despre geoblocare. consumatorii sunt invitați um, să cumpere peste tot în Uniunea Europeană și se evită acea problemă cu um, restricțiile legate de țara livrării. Noul regulament CPC privind protecția consumatorului se va aplica începând cu ianuarie 2020, iar acest regulament le va permite autorităților de protecție a consumatorului să coopereze mai eficient atunci când are loc o practică ilegală într-o situație transfrontalieră. Și de aceea s-a ales să se pună în aplicare și regulamentul privind geoblocarea. În rețeaua CPC s-au făcut uh, demersuri uh, practice pentru a asigura punerea în aplicare a regulamentului privind geoblocarea începând cu 3 decembrie și aplicarea sa încă din prima zi. Regulamentul privind geoblocarea, regulamentul revizuit CPC și directiva privind contractele digitale sunt parametrii cheie uh, pentru definitivarea pieței unice digitale. Acesta este mozaicul, acestea sunt elementele importante care fac parte din uh, această arhitectură și este important să le adoptăm uh, pe toate la un loc, pentru că sunt interconectate. Și în fine, aș vrea să adaug că sper sincer că vom ajunge la un acord cu privire la cadrul financiar multianual până în octombrie anul acesta, astfel încât uh, programele noastre importante de protecție a consumatorului să poată continua și în următoarea perioadă de programare, pentru că vrem să asigurăm o bună în aplicare eficientă, astfel încât să facem față noilor provocări. În ceea ce privește siguranța produselor, vrem să oferim uh, sprijin statelor membre pentru a-și dezvolta capacitățile de a identifica produse periculoase și de a ține cont de alertele din sistemele noastre. Uh, RAPEX, de exemplu. Și, uh, bineînțeles, se va face o evaluare a structurilor de mm, supravegherea pieței din fiecare țară. În acest context, am scris tuturor miniștrilor de resort și am solicitat feedback pentru a îmbunătăți siguranța produselor în Uniunea Europeană. Și uh, în aprilie va avea loc o conferință la București și va avea loc și mm, Consiliul de Competitivitate. 15 milioane de euro au fost alocate pentru a finanța activități comune de supraveghere de piață în Uniunea Europeană, la nivel european, pentru a aborda problema siguranței produselor în lanțul de distribuție, ne-am intensificat cooperarea cu autoritățile chineze ca urmare a restructurării autorităților de piață de acolo și am obținut un angajament de la Amazon, uh, eBay uh, și alte platforme în iulie 2018. Prin aceste inițiative voluntare, aceste platforme au fost de acord să meargă dincolo de obligațiile juridice și să acționeze în mod proactiv pentru a se asigura că prin serviciile lor se comercializează numai produse sigure. Acest angajament a atras foarte mult interes din partea partenerilor noștri internaționali și din partea altor uh, platforme de cumpărături uh, online și sper că vom extinde acest model. Aștept cu interes dezbaterile de astăzi și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru uh, intervenție, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră de a proteja consumatorii din Europa și, bineînțeles, și pentru cooperarea excelentă cu comisia noastră. Acum vă dau cuvântul și încep cu coordonatorii. Din partea PP, Andreas Schwab. Mulțumesc, dragă Ana, domnule comisar, mulțumim pentru vizita dumneavoastră la IMCO. În uh, schimbul de opinii cu comisia, uh, am discutat numai cu dumneavoastră și cu domnul Moscovici uh, și cu alți colegi care au fost la noi la comisie și dorim să vorbim despre piața unică și protecția consumatorilor în Uniunea Europeană și dorim să avem o imagine de ansamblu și, în plus, să vedem care este drumul de urmat pe viitor. În primul rând, uh, în acest context, doresc să sprijin ceea ce tocmai ați uh, menționat. Dorim să ne asigurăm că rapoartele care sunt pendinte, uh, că toate vor fi încheiate încă în acest mandat și există o serie de subiecte pe care le-ați abordat uh, pe bună dreptate și anume în special uh, aspectele care vizează mm, legislația civilă, drepturile contractuale și de asemenea și conținutul digital și mm, într-adevăr ați atras atenția pe bună dreptate că aceste propuneri mm, în final sunt trebuie să fie uh, configurate uh, cu orientare spre viitor și să fie cât mai concrete. De aceea, uh, împreună cu colegul meu, Pascal Arimo, am încercat să ne îndreptăm pe direcția cea bună și să convingem Consiliul că acolo unde este posibil să fie introduse reguli unitare, ele sunt necesare pe întreaga, pentru întreaga Europa. De aceea aș dori ca uh, Comisia Europeană să aibă mai multe argumente, să fie un reprezentant mai bun, pentru că până la urmă este vorba doar de reducerea birocrației, dacă în final obținem în loc de 28 reguli una singură. În felul acesta regulile devin mai simple, mai uh, vizibile și mai ușor de gestionat de toată lumea și acesta este sensul unificării pe piața unică, pentru că consumatorii și companiile au de câștigat de aici. Aș dori, și am spus asta și uh, președinției române înainte, aș vrea să adresez încă o dată o întrebare cu privire la acțiunile colective. Puteți observați că aici nu avem uh, o majoritate uh, pe care să o fi întrunit cu privire la acest subiect uh, la comisie, de aceea m-aș fi bucurat dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, această propunere este uh, necesară și care ar trebui să fie cadrul în care să se încadreze, astfel încât să nu, ne, să nu ajungem într-o situație ca cea din Statele Unite. Ați arătat că acesta nu poate să fie obiectivul nostru, pentru că este corect, după cum spuneți, în Statele Unite uh, există mai mulți bani pentru uh, respingerea uh, acțiunilor colective decât pentru cercetare și dezvoltare. Acestea sunt stimulente greșite, de aceea în Europa ar trebui să fim atenți astfel încât să nu o luăm pe direcția greșită. Vă mulțumesc! Thank you very much, Andreas. And now for the ALDE. Mulțumesc, Andreas. Și acum, din partea ALDE, dau cuvântul Ditei Cerasova. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Este întotdeauna o plăcere uh, să fie alături de noi și Cred că nu va surprinde pe nimeni ceea ce voi spune, dar sper că și alții îmi vor sprijini cuvintele. Cred că ai făcut o treabă excelentă în calitate de uh, comisar pentru protecția consumatorilor. Ai înaintat propuneri bune, Parlamentul s-a implicat uh, pentru implementarea lor și unele dintre ele s-au dovedit uh, a fi exact așa. De asemenea, doresc să subliniez dosarul pe care l-ai menționat, cel referitor la standardele duble de calitate. Acesta este un subiect asupra căruia ne-am plecat de multă vreme și ai avut curajul și am putut să vedem că au fost făcuți primii pași pentru corectarea acestor lucruri uh, sub mandatul tău. Sper să Sper ca trialogul care va avea loc să se încheie cu rezultate pozitive. Comisia a abordat uh, domenii privind protecția consumatorului tradiționale și, de asemenea, uh, deficiențele. Așa cum a spus și Andreas, o viziune pe termen mai lung uh, este ceea ce ne interesează și aș vrea să știu cum vezi lucrurile, care va fi evoluția, pentru că zilele tale, în calitate de comisar pentru protecția consumatorilor, uh, sunt numărate și am văzut moștenirea pe care ne-o lași Dar ai o experiență foarte importantă și aș vrea să știu care uh, sunt uh, viitoarele evoluții, cum le vezi. Din punctul meu de vedere, eu consider că rolul următoarei comisii ar trebui să fie să se concentreze pe implementare, pentru că cred că achiul actual în domeniul protecției consumatorilor este unul important și uh, cred că dacă uh, toate prevederile vor, pune, vor fi puse în aplicare cum trebuie, atunci uh, lucrurile vor fi bune. Deci legile sunt bune și dacă și implementarea va fi corespunzătoare, atunci uh, lucrurile o iau pe făgașul cel bun. Very much, uh, Dita. And now uh, for the Social Democrat. Mulțumesc, Dita. Și acum, din partea SND, dau cuvântul. Thank you. Doamne Selanova. Paní komisařko, já mám na uh, jeden docela konkrétní dotaz, který se eh, vlastně týká. Doamnă comisar, am o întrebare cât se poate de specifică pentru dumneavoastră. Aș vrea să revin asupra votului din această dimineață cu privire la standardele de dublă calitate. Ați preferat să amendați eh, numărul 6 din eh, practicile comerciale incorrecte, în așa fel încât evaluarea să fie uh, realizate de autoritățile de supraveghere. Noi am optat mai degrabă pentru o soluție și o abordare mai strictă, mai puternică și sunt bucuroasă că s-a întâmplat acest lucru pentru că încă de la bun început am încercat să extindem această listă. Aș vrea să știu ce părere aveți despre această propunere și dacă o veți sprijini la trialog ținând cont de faptul că statele membre și abordarea lor este mai degrabă una moderată. Aș vrea să știu dacă articolul 6 reprezintă soluția ideală în continuare în ochii Comisiei. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc, spune doamna președinte. I... Let's see if someone can fix But please have the floor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, doamna Iurova, în primul rând, aș vrea să vă felicit pentru propunerile la care ați lucrat și, de asemenea, doresc uh, să o felicit pe doamna Olga Sinalova, care lucrează din 2011 pe acest subiect. Cel mai important lucru a fost uh, să transformăm acest subiect într-unul uh, foarte vizibil, pentru că există o problemă a standardelor de dublă calitate în domeniul alimentelor. Și este foarte important să facem aici o declarație politică, să arătăm că cei care trăiesc în Europa Centrală și de Est beneficiază de aceleași drepturi și au dreptul la aceleași produse de calitate pe care le, cetățenii europeni le pot cumpăra în uh, Europa de Vest. De aceea este foarte important pentru dumneavoastră să ne oferiți sprijinul la trialog, pentru că cetățenii trebuie să știe că în acele cazuri în care anumite situații nu pot fi rezolvate la nivel național, Uniunea Europeană lucrează uh, în interesul lor și spre a-i proteja. Și dorim să arătăm că cetățenii pot avea încredere în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să spun și eu că am fost uh, cât se poate de recunoscătoare și interesată uh, de munca dumneavoastră în ceea ce privește siguranța produselor, mai ales um, partea de punere în aplicare și aș vrea uh, să știu câte ceva cu privire la ce a mai făcut Comisia în relația cu China, pe de o parte, și, de asemenea, platformele companiilor precum eBay, Amazon, pentru că sunt probleme diferite, dar, în continuare, avem o creștere exponențială enormă um, asupra, uh, a comerțului uh, electronic. Sunt îngrijorată cu privire la siguranța produselor pentru copii, pentru tineri și aș vrea să știu dacă are loc un dialog permanent și cum vedeți uh, lucrurile evoluând, pentru că acesta va fi o îngrijorare importantă și pe viitor. Vă mulțumesc și cred că acum a sosit momentul să dăm din nou uh, cuvântul domnului comisar. Uh, vă rog, dacă doriți, să răspundeți colegilor noștri. Questions, uh, I will start with the questions of, of Mr. Schwab. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule Schwab pentru uh, cuvintele dumneavoastră de recunoaștere a activității comisiei. A fost un uh, efort colectiv și atunci când am venit aici și uh, am spus că mă îmbogățește această activitate, um, am făcut-o pentru că acest dialog, într-adevăr, acest lucru îl face și am vorbit serios. Aceste dezbateri mă ajută și am nevoie de sprijinul Parlamentului și al fiecărui deputat pentru că sunteți persoane care sunt direct implicate în practică și mi-amintesc de una dintre primele întâlniri cu domnul Schwab, când vorbeam despre oamenii care sunt obișnuiți să meargă la cumpărături pe strada lor, pe strada unde locuiesc și că nu putem să vedem evoluția cumpărăturilor electronice, digitale, ca o cale uh, posibilă de dezvoltare, pentru că sunt multe persoane care uh, în zonele rurale se bazează pe Europa, se bazează pe faptul că Europa le va garanta drepturile lor și cred că asta este exact ceea ce facem, de fapt. Dar permiteți-mi acum să revin la această stradă, uh, aproape de casă, unde face lumea cumpărăturile. Știți că am început să discutăm despre și să lucrăm cu uh, contractele digitale în ceea ce privește vânzarea bunurilor. A fost o dilemă, pentru că nu știam uh, dacă să cuprindem totul într-o legislație sau să vorbim de două acte legislative. În ceea ce privește conținutul, există situații specifice și uh, vorbim de lucruri diferite adesea. Așadar, am uh, urmărit activitatea privind conținutul digital și am inclus faptul că oamenii au început să plătească uh, cu datele lor personale, ceea ce sună oarecum ciudat pentru toată lumea care uh, analizează și privește protecția datelor personale ca pe un drept fundamental. Și dintr-o dată observi că legislația europeană acceptă că oamenii plătesc cu identitatea lor, care este un drept fundamental ceea ce pare oarecum uh, ciudat. Dar a trebuit să uh, găsim o soluție pentru această nouă situație care apărea, pentru că se întâmpla uh, la, mod, la modul masiv și oamenii plăteau cu propriile date personale. A trebuit să ne mișcăm repede, pentru că în două, trei state membre a început să se legifereze și, așa cum a spus domnul Schwab, fragmentarea este ceva ce nu ne dorim să se întâmple în Uniunea Europeană. Din acest motiv am avut nevoie uh, de o uh, viziune clară, uh, simplă, pe care oamenii să o înțeleagă. Nu am dorit să îi împingem să facă diferența uh, între uh, tradițional sau software, dar regulile trebuiau să nu uh, scadă nivelul de protecție actual și aici intervine din nou ideea de cumpărături în apropierea casei, pentru că perioada de garantare este de 5-6 ani și o perioadă de garantare indefinită, e bine, cum pot să explic eu uh, oamenilor că de dragul protecției consumatorilor uh, am nevoie de o perioadă de garantare? Aceasta, deci este nevoie uh, de armonizare. Au existat multe subiecte controversate, dificile și capcane pentru noi, dar cred că am reușit să le gestionăm bine și am reușit să avem un singur pachet tocmai pentru a ajunge la rezultate pozitive. Așadar, doresc să vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră și încă o dată vreau să salut uh, și să felicit raportorii pentru munca lor, pentru că nu credeam acum un an că vom reuși. Ce se poate face în ceea ce privește acțiunile colective? Da. Introducând acțiunile colective, am dorit să obținem mai multă corectitudine, nu afaceri mai bune pentru avocați. Este cât se poate declar că, la început, și eu sunt avocat, Vreau să spun acest lucru uh, de la bun început. Nu ne-am dorit, însă, să facem acest lucru și mi-am învățat uh, lecția uh, analizând cum funcționează acțiunile colective în Statele Unite și înțelegând că dorim să evităm un astfel de sistem. De aceea am propus modelul de a trece prin organismele de reprezentare și așa mai departe. Ce putem să facem? Să ajutăm. Și și eu voi face același lucru indiferent de țara în care vei merge în Uniunea Europeană, se uh, vor vedea cazurile tratate unitar. Am uh, fost în Spania și era o speță importantă cu uh, ipoteci. Mii de oameni uh, luaseră credite cu ipotecă fără să aibă parte de condiții clare, după care au fost surprinși de aceste condiții. Și uh, curtea a spus, da, ați fost păcăliți, Într-un caz a spus, da, familia respectivă a fost înșelată și acum 61.000 uh, de alte familii trebuie să se adreseze instanței pentru a-și cere drepturile și pentru a cere să se aplice aceeași uh, sentință. Acum uh, vorbesc și în numele comisarului responsabil pentru justiție. Trebuie trebuie să facem ceva încât să scădem numărul de uh, cazuri pentru, care ajung în fața instanței. Uh, deci trebuie să sporim motivația pentru uh, acțiunile colective. Haideți să ne gândim și la cazul Volkswagen, care a fost cel mai vizibil în acest context. Și uh, în acest caz, uh, cetățenii au trebuit să se adreseze individual instanței și mii, milioane de oameni au fost descurajați. Nu este corect să se întâmple așa nu, ei s-au gândit că nu vor să se adreseze instanței pentru că costă prea mulți bani, lucrurile nu sunt clare, nu există certitudine, iar încrederea în justiție a scăzut. Deci, Cred că am avut uh, multe motive bune. Haideți să vedem ce putem să facem uh, mai bine. Trebuie să analizăm cazurile concrete și să explicăm politicienilor de ce este bine să avem această posibilitate. Jumătate din statele membre, în continuare, în acestea nu este posibil să-și unească forțele și să meargă în uh, grup, în instanță. Cred însă că facem lucrurile așa cum trebuie promovând această propunere. Mulțumesc, uh, Dita, pentru uh, cuvintele frumoase pe care mi le-ai adresat. Trebuie să recunosc că la început, când am văzut uh, portofoliul mare pe care îl aveam în față, justiție, protecția datelor, egalitate de gen, drepturi fundamentale, toate acestea lucruri importante care vizează și domeniul discriminării, am avut senzația că doamna Iurova nu va reuși să acopere suficient și într-o manieră adecvată toate aceste domenii, pentru că erau foarte multe lucruri uh, de făcut. Am încercat să mă concentrez mult pe uh, protecția consumatorilor și îmbunătățirea acesteia. Am făcut o evaluare uh, detaliată a legislației și am ajuns la concluzia pe care a spus-o și Dita. Am văzut că, uh, de fapt, punctul slab este punerea în aplicare și uh, implementarea și cred că aceasta va fi treaba noii comisii și a Parlamentului care va veni să continue să îmbunătățească punerea în aplicare și de asemenea conștientizarea în rândul consumatorilor cu privire la drepturile pe care le au. Ca să fiu cinstită, nu văd un mare spațiu de manevră cu privire la sporirea uh, drepturilor consumatorilor, pentru că întotdeauna asta aduce cu sine și poveri administrative de partea comercianților și noi asta nu ne dorim. Pentru că, de fapt, noi ne-am uh, dorit să avem propuneri echilibrate. În același timp, câteodată, când uh, se adaugă în plus protecție și noi reguli care se referă la protecție, nu îi ajutăm pe consumatori, pentru că ceea ce facem este să creștem numărul de documente pe care trebuie să le citească. Atunci când uh, privesc sectorul financiar, de exemplu, am văzut de curând uh, teancul de hârtii pe care trebuie să îl citească cetățenii atunci când iau un credit. Eu sunt un avocat, înțeleg să citesc două, trei uh, foi, dar nu întregul pachet. Nu e nevoie să fac asta. Însă cei din sectorul financiar îmi spun că ei trebuie să ofere consumatorilor tuturor aceste detalii în contract pentru că sunt obligați să facă acest lucru. Legislația îi obligă. Și nu întotdeauna legislația europeană. Așadar, câteodată avem această tendință să adăugăm uh, noi drepturi, noi obligații comunității de afaceri și în felul acesta să complicăm mai degrabă decât să simplificăm situația. Și încă ceva. Nu știu dacă ați observat, dar uh, abordarea mea personală, e bine, prin aceasta am dorit ca cetățenii, ca consumatorii să fie bine informați și responsabili, să înțeleagă că ei sunt cei care trebuie să se gândească la aceste lucruri, ce cumpără, în ce condiții, cât plătesc, nu să se bazeze pe o, uh, legislație fermecată care să-i protejeze. Cred că Europa are nevoie de cetățeni bine informați, puternici, care să aibă încredere în puterea lor uh, de discernământ și să știe că protecția uh, se găsește de fapt în propriile mâini și că legislația îi ajută să se protejeze. Este într-adevăr poziția mea ceva mai liberală în această direcție. Dubla calitate a produselor alimentare. Mulțumesc Olga Isenalova și Dite și celorlalți colegi că m-au ajutat să găsesc metodele de a îmbunătăți această legislație. A trebuit să trecem peste câteva puncte nevralgice, doar ca să ne dăm seama că avem o problemă în Europa. La început, Dacă mi se permite să fiu sinceră, toți din Est uh, urlam în gura mare că suntem considerați consumatori de mâna a doua și în vest toată lumea era surprinsă de ce tot vreți. A uh, fost o chestiune considerată ciudată la început. Și am lucrat pe testare și pe metodologie și ne-am dat seama că nu e o problemă doar de est-vest. Este o problemă a unei piețe, așa zis, unice, dar dezechilibrate. Nu este o piață unică de plină dacă avem aceste dezechilibre. Și dacă vindem produse diferite sub aceeași marcă. Deci, cred că a fost foarte important să recunoaștem că avem această problemă a dublei calități. A fost un pas important în recunoaștere, în, în, în drumul spre rezolvarea acestei probleme. Și trebuie să continuăm. Pentru mine e foarte important să avem un regulament omnibus adoptat și avem motivație foarte puternică să scăpăm de această practică în viața reală. Deci cred că de aceea am și spus că trebuie să fie interzisă prin legislație, pentru că și autoritățile naționale au nevoie de o definiție mai clară a practicilor interzise pentru a le putea sancționa. În același timp, avem o metodologie pe care o aplicăm pentru testare. Am început să testăm un eșantion de 60 de produse. Acum am ajuns la 100 și avem dovezi că sunt, atunci când avem dovezi că sunt, este vorba despre produse uh, care sunt uh, făcute după dublă măsură, vom acționa. Uh, după cum spunea Dita, zilele mele ca în calitate de comisar sunt aproape numărate, dar am timp să direcționez lucrurile printr-un dialog cu producătorii. Iar această presiune pe care o va impune Comisia, pe care o vor impune statele membre și autoritățile consum și consumatorii, ea poate să aducă rezultate. Deja vedem că anumite companii își fac reclamă tocmai cu acest slogan că ele garantează calitate egală peste tot. Deci, deja se schimbă mentalitatea, companiile deja au, încep, au început să schimbe rețetele. Deci putem să îi presăm, nu trebuie să ne bazăm doar pe această legislație care va intra în vigoare în 2021 sau 2022, nici nu știu. Putem deja să acționăm. Doamna Senalova, mă așteptam la întrebarea aceea din partea dumneavoastră. Care va fi poziția Comisiei la trilog, ați întrebat. Vă pot dezvălui deja că în dezbaterea noastră internă, atunci când pregăteam propunerea, articolul 6 nu era ce ne doream. Eu aș fi vrut să propun un text mai strict, mai sever, dar am dorit să păstrez și garanția că nu vom garanta gusturile, prețurile. Am vrut să spunem că recunoaștem existența unor diferențe justificate. Deci am vrut o abordare echilibrată. După cum am spus la început, votul de azi e binevenit. Vom uh, vedea ce consideră și statele membre Deja, la nivelul propunerii inițiale, eram uh, în consultări cu statele membre și uh, știam deja ce ar putea funcționa, ce ar putea fi fezabil și ce ar putea trece la Consiliu implicit. Vom vedea ce se întâmplă, ce se întâmplă la trilog. Eu voi avea o poziție foarte deschisă, însă nu vă pot spune de pe acum dacă vom fi pe deplin de partea Parlamentului. Eu voi promova un text curat, prin care să interzic aceste practici, dar însoțit și de niște garanții că nu vom uh, prescrie gusturi, prețuri și așa mai departe. Uh, înțelegem că ar putea să existe diferențe justificate. Domnule Necov, cred că v-am răspuns și dumneavoastră. Eu mă voi adresa autorităților de implementare din statele membre cu următoarea întrebare. Ce veți face cu produsele testate? Pentru că trebuie să existe un dialog și pe acest ton siguranța produselor. Doamna Corața Bild, întotdeauna sunteți la obiect. Firește că este unul dintre pilonii politicii pentru consumatori. Avem o politică funcțională și încerc să rămân acum în uh, cadrul plasei de siguranță. Cred că, cred că cel mai bun sistem este acest sistem de alertă rapidă în care contribuie, la care contribuie toate statele membre și uh, care acceptă alerte și din partea publicului. Este un sistem foarte important pe care platformele online au spus, au promis că îl vor folosi uh, intens. Acesta este chiar uh, angajamentul pe care și l-au luat în acordul nostru Um, ei au spus că vor uh, urmări baza de date, că vor uh, uh retrage produsele. And the, the uh, speed of this action is also iar viteza cu care vor face aceste lucruri este și ea importantă pentru că, să fim serioși, platformele precum Amazon sau eBay au o putere de distribuție incredibilă așa că avem nevoie să acționeze imediat. Și aceasta este una din bazele acordului. Întrebarea legată de China. Continuăm dialogul, continuăm să îi presăm, avem o cooperare foarte strânsă cu Comisia responsabile și autoritățile responsabile din Statele Unite. Am reușit treptat să scădem uh, procentul de, de produse periculoase uh, care intră în RAPEX. Am reușit să le, scădem, să le scădem cu, să scădem acest procent cu 10%. Le-am spus partenerilor chinezi că nu mai putem continua așa și că avem nevoie de măsuri luate clar. Uh, de partea chineză, adică verificări mai bune la nivel de export, o mai bună trasabilitate în ceea ce privește producătorii. Măsuri proactive ale autorităților prin care să sancționeze. Uh, acestea sunt lucruri pe care și-au luat angajamentul că le vor face, dar noi trebuie să continuăm dialogul. După cum am spus, um, suntem de acord cu americanii și trebuie să punem în continuare presiune. Mulțumesc! Dacă nu mai doresc și alți colegi să intervină, uh, cred că acesta este ultimul nostru schimb de opinii. Deci doresc să mă alătur Ditei și lui Andreas și în numele tuturor colegilor din comisie îți mulțumim foarte mult nu doar că ai răspuns la aceste întrebări, ci și pentru buna cooperare de-a lungul anilor, pentru disponibilitatea ta, pentru um, serviciul tău. Ai vorbit despre refit, despre modernizarea um, actelor legislative pentru protecția consumatorilor, despre recursul colectiv, uh, despre sal și sol și despre geoblocare, dosar pe care l-am încheiat deja și siguranța produselor. Suntem foarte recunoscători și foarte bucuroși că am avut o cooperare atât de bună cu tine și, uh, faptul, și pentru faptul că ești atât de hotărâtă să, uh, să încheie aceste dosare până la sfârșitul mandatului. Uh, Abia aștept ca aceste acte să ajungă la, să fie concluzionate în, uh, în trilog și să ajungă în plenară. După cum ai spus, trebuie să ajutăm consumatorii să devină mai puternici, nu să îi luăm pe sus, să îi tratăm de sus. Și după cum ziceai, acum trebuie să cooperăm cu statele membre, cu autoritățile, cu actorii interesați pentru ca legislația să fie pusă în aplicare și să îi informăm corect pe consumatori și să-i ajutăm să devină mai puternici. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că suntem foarte recunoscători. Vă rog să uh, o aplaudați pe doamna comisar. Stimați colegi, nu este sfârșitul mandatului, mai avem un pic, dar măcar pentru astăzi, pentru că este ultimul nostru schimb de opinii. Nu mă așteptam să devin sentimentală din luna ianuarie. Vă mulțumesc foarte mult. Nu cred că este ultima noastră ocazie de a comunica. Oricum și eu mulțumesc Comisiei IMCO pentru această cooperare constructivă și pentru dialogul um, care a fost o adevărată sursă de inspirație. Într-adevăr, am lucrat pe dosare foarte practice și utile pentru locuitorii Europei și e foarte bine că suntem mulțumiți și în forul nostru interior cu privire la ce facem. Și aștept uh, să cooperăm în continuare până la sfârșitul mandatului. Mulțumesc! So, dear colleagues, uh, let's continue. Stimați colegi, haideți să continuăm. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Începem cu regulamentul cu privire la dispozitive medicale. Just, I think you start. Suntem în exercițiu de examinare legislativă. Andreas, sau nu dacă începem cu comisia, domnule Calopitinelli, care este director la DigiGrow. Aveți cuvântul. Stimați membri, bună ziua! Comisia apreciază această atenție specială acordată de Parlament evoluțiilor din domeniul dispozitivelor medicale. Acest lucru ne oferă ocazia să avem un schimb util între cele două instituții pe această temă și să trimitem un mesaj publicului și operatorilor că disponibilitatea unor dispozitive sigure este recunoscută ca fiind uh, esențială pentru serviciile medicale și de asemenea este monitorizată. Deci mă bucur să vă pot oferi o actualizare cu privire, cu privire la implementarea noilor regulamente. Sunt două noi regulamente cu privire la dispozitivele medicale și diagnosticarea in vitro. Ele uh, oferă cetățenilor condițiile pentru a primi îngrijirile medicale cele mai fiabile și mai inovatoare. De asemenea, astfel, UE este o um, piața cu uh, producători uh, lider în acest domeniu. Colegislatorii au căzut de acord cu privire la perioada de tranziție în urma unor negocieri lungi și uh, deliberări foarte precaute. Această perioadă este considerată un uh, a fi un echilibru bun, una echilibrată, adică și de asemenea dorim să ne asigurăm că operatorii pot să aibă timp să găsească, să se adapteze la noul sistem. Implementarea noului cadru progresează conform planurilor. Este o sarcină foarte dificilă, dar în momentul de față nu s-a deviat de la cerințele și termenele limită stabilite de colegislatori. Pentru monitorizarea evoluțiilor și întâmpinarea așteptărilor a fost făcut un uh, plan al tuturor inițiativelor din perioada de implementare. Acest plan de implementare a fost publicat pe internet în septembrie 2018 și este actualizat cel puțin trimestrial. Arată datele și planurile relevante cu privire la toate rezultatele care se pot atinge, care intră în competența comisiei. Este vorba despre 24 de acțiuni de reglementare și de, de non-reglementare. Organismele notificate. Comisia știe că disponibilitatea oportună a unui număr de uh, organisme notificate este o provocare. Până ieri au fost primite 39 de înscrieri de către comisie și au fost făcute deja 21 de evaluări comune dar acesta nu este întreg peisajul, pentru că ar putea să intre noi candidaturi la nivelul autorităților naționale de desemnare. Procesul de desemnare pentru organismele notificate este finalizat și credem că urmează ca vreo șase organisme de notifica, notificate să, șase organisme să fie notificate. Organismele mai mari care au mai multe certificate sunt deja, fac deja obiectul evaluării comune. Acesta este un factor foarte important pentru că arată capacitatea sistemului de a face față celor de pe piață. Nu ne miră faptul că numărul final de organisme desemnate ar putea fi mai mic față de situația actuală, pentru că unul dintre obiectele noului regulament a fost să stabilească o rețea mai sigură de organisme notificate. Asta, ce, asta face ca cerințele să fie mai stricte, pentru că e în interesul tuturor să avem doar organisme notificate care, sunt, care se potrivesc obiectivelor. Pe de altă parte, uh, ne așteptăm ca aceste organisme să-și crească capacitățile de a oferi, oferi rezultate de calitate și uh, în număr mai mare. Um, toate aceste lucruri au fost confirmate de rapoartele primite de până acum. Apoi vom vorbi despre pregătirea, despre, uh, pregătirea infrastructurii IT de sprijin. Pregătirea bazei de date EUDAMED, în care vor fi înregistrați toți operatorii, va îndeplini uh, termenul limită pe care l-am stabilit pentru a deveni operațională. Noul sistem pentru dispozitive, pentru identificarea dispozitivelor va fi și el pregătit la timp și am continuat uh, eforturile noastre în legătură cu multe alte inițiative propuse de comisie, pregătite de comisie, nu doar în ceea ce privește organismele științifice, ci și uh, dispozitivele nemedicale uh, și altele. Toate aceste acțiuni sunt pregătite în consultare cu industria și actorii interesați și în cooperare cu statele membre, mai ales în cadrul uh, grupului de coordonare pentru dispozitive medicale care este înființat prin noul regulament. Acest grup s-a întâlnit deja de șase ori în 2018. În concluzie, aș dori să subliniez că mesajul meu de astăzi vine să confirme, să confirme pe cel uh, transmis uh, de doamna comisar Biencovska uh, anul trecut. Provocarea este una semnificativă pentru noul sistem și Comisia va Uh, continua să fie proactivă și să monitorizeze progresul la nivel de implementare. Nu vedem alte motive de deviere de la termenele limită stabilite de colegislatori în cele două regulamente. regulamente. Pe baza progreselor de până acum, prognoza pentru mai 2020 pentru dispozitive medicale și mai 2022 pentru um, pentru dispozitivele in vitro de diagnostic uh, este, sunt, toate, amândouă sunt realiste, vom continua uh, pentru a um, duce aceste lucruri la îndeplinire cât se poate de rapid. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru actualizare, actualizare, domnule Pitinelli. Andreas Schwab are cuvântul acum. Ana, um, thank you so much. Mulțumesc, Ana, mulțumesc și comisiei pentru acest uh, raport foarte amănunțit cu privire la situația actuală dacă cel puțin uh, când vine vorba despre informații din partea sectorului. Este un subiect de actualitate. Pe de o parte, având în vedere legislația adoptată, vrem să îmbunătățim siguranța consumatorilor și a pacienților. Pe de altă parte, dacă vrem să îmbunătățim siguranța pacienților, este evident că avem nevoie de dispozitive medicale bune, pentru că dacă nu mai sunt disponibile dispozitive medicale, pentru că autoritățile de testare nu le testează, nu îi ajutăm pe pacienți, ba din potrivă, le creștem suferința. Deci trebuie să găsim un echilibru corect. Și întrebarea care se pune aici, iar domnul Petinelli ne-a dat deja câteva răspunsuri, este ca toate instituțiile de testare să fie disponibile în timp util. Așa cum a subliniat domnul Petinelli, mie nu mi este clar, poate comisia are mai multe informații și o parte au fost transmise aici, în această sesiune de examinare. Sunt institute care cer o autorizare pentru a aborda această problemă și îl rog frumos pe domnul Petinelli să ne dea cifrele, câte instituții sunt deja disponibile, câte dintre ele nu vor fi afectate de Brexit, pentru că știm că o mare parte dintre aceste institute se află în uh, Regatul Unit și să avem o listă a institutelor sau a instituțiilor sau autorităților, oricum le numim, care cer autorizare la nivel național. Asta ca să ne asigurăm că garantăm interesele pacienților și când va, fi, când va intra în vigoare noul regulament să nu existe nicio problemă legată de procedurile de autorizare și să nu existe un deficit de dispozitive medicale pentru pacienți trebuie să punem în aplicare un nou regulament uh, care prevede noi metode și noi proceduri de autorizare. Dar acestea trebuie să fie în uh, vigoare înainte de adoptarea regulamentului. Sper că am fost suficient de clar. Further insights into this. Și poate că domnul Petinelli ne poate da mai multe detalii ca să, explic, să dăm și noi niște explicații industriei uh, dispozitivelor medicale, care este foarte uh, fragmentată, foarte împrăștiată. Nu sunt uh, actori mari în domeniu, ci doar companii mici. Uh, procedurile trebuie să fie îndeplinite la timp, astfel încât dispozitivele medicale să fie disponibile mm, în timp util. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, Andreas. Comisia, prin vocea domnului Petinelli, dorește să-i răspundă lui Andreas. Mulțumesc. Așa cum am spus, Deocamdată există un organism notificat care a primit autorizația în baza noului regulament. Acesta este pe deplin operațional chiar de ieri ca să fiu mai precis. Am primit 39 de cereri în, pentru 21 s-a făcut deja evaluarea comună, deci s-a făcut controlul pe teren, s-a făcut auditul și ne așteptăm ca pentru aceste 21 vom uh, cunoaște în curând rezultatul. Asta nu înseamnă că automat vor fi autorizate toate cele 21 de entități, pentru că mai sunt probleme de corectat, dar cred că e o chestiune de luni, de câteva luni și cred că în primul semestru lui 2019 uh, vom ști rezultatul uh, celor 21 de evaluări comune realizate deja. Brexit e un mare semn de întrebare. Dacă Brexitul uh, se va face conform proiectului de acord, uh, agreat între cei doi negociatori, cel european și cel britanic, nu, nu întrevedem probleme majore. Asta înseamnă că organismele notificate din Regatul Unit vor putea emite certificate până pe 31 decembrie 2020. Deci va, va fi suficient timp pentru tranziție. Dacă totuși nu se va întâmpla așa, se va crea o problemă care ar trebui să poată fi gestionată, așa cum uh, trebuie să fie rezolvate și alte mii de probleme în cazul în care nu există niciun acord. Există foarte multe mm, organisme în Regatul Unit, printre care unul foarte important, BSI, care livrează foarte multe certificate. nu este un punct de intrare pentru producători din afara Uniunii Europene, ci un punct de intrare în piața europeană. Deci BSI oricum este organizat deja pentru un scenariu post-Brexit și a creat chiar o filială în Olanda. BSI Netherlands. Această filială a obținut deja autorizația pentru a emite certificate pentru dispozitive medicale în baza directivei actuale, nu a regulamentului. Deci are deja această uh, posibilitate de a emite certificate și BSI Olanda a solicitat deja autorizația pentru a elibera certificate în baza noului regulament care va intra în vigoare în 2020 și 2022. BSI UK uh, era o organizație de renume care funcționa bine și ne putem imagina că uh, și BSI Olanda, uh, dacă va aloca suficiente resurse și nu va fi doar o cutie poștală, va obține noile certificări în baza noului regulament. Nu putem spune asta cu certitudine, dar există această posibilitate și aceasta va atenua cumva efectul Brexit în ceea ce privește certificarea dispozitivelor medicale. Atât am avut de spus. Dacă îmi dați voie, spune domnul Schwab, a mai fost o întrebare. Instituțiile de la nivel național care au cerut o autorizație și care încă nu au fost autorizate. Cum stau lucrurile cu ele? No, no problem, Mr. Petinelli, please. Domnul Petinelli, vă rog. For data of national authorities, we have not nu avem informații legate de autorizarea la nivel național. Avem informații pentru nivelul european, dar nu și pentru nivelul național, că nu avem această autoritate. Dar ați cerut așa ceva? Am cerut asta? Nu, nu cerem informații, nu e sarcina noastră. Deja avem uh, multe pe cap pentru a pune în aplicare regulamentul la nivel european. Nu vrem să facem mai mult. Credeți că ar fi util dacă Parlamentul ar cere Consiliului să ne dea niște cifre legate de procedurile de aplicare la nivel național? E adevărat, nu este asta una dintre sarcinile dumneavoastră. Acum depinde de dumneavoastră. Am primit câteva informații de la autoritățile naționale când au început procedura. Da, mi-e imposibil să vă spun dacă veți primi sau nu aceste informații. Noi ne concentrăm pe sistemul nostru, pe cel european, nu pe cel național. Thank you very much for this uh, exchange and update. And... Mulțumesc foarte mult. Cred că am încheiat uh, această sesiune de examinare legislativă pe tema dispozitivelor medicale. Am încheiat și sesiunea și ședința pe ziua de astăzi. Următoarea ședință va avea loc pe 29 ianuarie. Vă mulțumesc!